m am anunțat în această dimineață, deschiderea lucrurilor, uh, trebuie să facem o completare de la ultima reuniune, deci să citesc deciziile luate de coordonatori în reuniunea de pe 16 septembrie ca să figureze la procesul verbal și uh, să capete putere executorie. În acea reuniune coordonatorii au decis pe fond în legătură cu misiunea în Franța, de la Notre-Dame-de-Land, să ia act de respingerea din partea conferinței președinților a respectivei misiuni din cauza unor defecte de procedură. Aici, în acest punct, coordonatorii au decis să insiste cu această cerere pentru atunci când obstacolele de procedură vor fi eliminate. Pentru misiunea în Irlanda, coordonatorii luând act de lipsa uh, componenților delegației indicată de către coordonatori pentru a respecta regulile de organizare pe care ni le-am acordat, au decis să elimine, uh, să anuleze misiunea din Irlanda. Bun, s-au adăugat în plus și probleme reprezentate de Parlamentul Irlandez. Deci cu atât mai mult această misiune n-a putut, nu, nu i s-a putut da curs, a fost uh, înghețată. În legătură cu modificările anexei 7 a regulamentului Parlamentului pe care le hotărâsele la ședința din iulie uh, coordonatorii și anume să le încredințeze secretariatului. Secretariatul în reuniunea din 16 septembrie formulase o propunere de modificare cu introducerea patru puncte, specific punctul referitor la recepția, evaluarea, gestionarea activităților inerente procesului de petiție, relațiile cu ombudsmanul, organizarea audierilor publice în colaborare cu Comisia Parlamentară de uh, Referință pentru Inițiativele Populare cu uh, quorumul de semnături cerut și a adăugat secretariatul și un al patrulea punct, participarea în acordul cadru european cu protecția drepturilor uh, pentru persoanele cu dezabilități în uh, conformitate cu aceeași convenție ONU. În legătură cu acest al patrulea punct uh, a existat uh, votul contrar al uh, grupelor SND și PPE, uh, astfel încât acest al patrulea punct nu a fost introdus ca propunere de amendament uh, la regulament. Însă aici informez Comisia că oricum rămâne participarea Comisiei noastre la Platforma Europeană pentru monitorizarea Convenției ONU privitoare la eh, drepturile persoanelor cu dizabilități, așa cum a fost atribuită la propunerea Consiliului European și consolidată în luna iulie. Deci nu va fi modificat regulamentul, ci rămâne această participare a noastră la nivel instituțional. Apoi, coordonatorii au decis tot în reuniunea din septembrie să nu dea curs solicitării cererii efectuării unei misiuni ca urmare a petiției 944 per 2004 depusă de Ellen Shelley cu uh, faptul că Regatul Unit nu a implementat directiva europeană pentru deșeuri. Uh, Însă s-a aprobat propunerea de a prezenta un, un, întrebări orale privitoare la modalitățile contractuale ale caselor de ajutor reciproc în Spania, fraudele și abuzurile în vânzarea produselor financiare în Spania și gestionarea deșeurilor în Campania, în Italia. Apoi a fost amânată propunerea pentru o misiune de anchetă în bazinul râului Ebru și a fost respinsă cererea unei rezoluții privitoare la siguranța uh, albinelor și producția durabilă de miere. Și un ultim punct uh, de care s-au ocupat coordonatorii, punerea în aplicare a avizului oferită, oferit de uh, birou juridic în legătură cu gestionarea raporturilor, raporturilor după misiunile de investigație. Noi am cerut un aviz plecând de la raportul privitor la Galicia, acolo unde componenții delegației au avut uh, păreri care n-au fost conforme uh, una cu cealaltă și avizul biroului juridic a dus la definirea unei proceduri conform căreia partea descriptivă a unui raport care se întocmește ca urmare a unei misiuni uh, de investigație trebuie să fie rodul contribuției tuturor membrilor delegației. Așadar, în caz de dezacord, se întocmește un text care să cuprindă, să includă toate propunerile componenților delegației. În partea uh, de concluzii și recomandări susține biroul juridic că în caz de dezacord între membrii delegațiilor se poate uh, vota în comisie cu stabilirea unui termen pentru uh, prezentarea amendamentelor. Deci, în mod specific, în cazul în, în care, pe care îl examinăm, deci raportul despre Galicia, am hotărât să asamblăm partea descriptivă cu propunerile celor trei membri ai delegației, să utilizăm ca text de bază pentru concluzii și recomandări ceea ce se va propune de către șeful delegației. Și aici cu textul ăsta care va fi prezentat în următoarea ședință din noiembrie, toți, tex, toți colegii vor putea depune amendamente la text și apoi să le voteze în următoarea reuniune din decembrie. Acestea sunt deciziile adoptate de coordonatori în reuniunea din 16 septembrie, cu privire la care, sigur, acum uh, uh, Comisia trebuie să uh, își exprime sau nu acordul. În ce privește deciziile coordonatorilor din această dimineață, informez că la reuniune a participat domnul Hefner, substituind pe doamna Oken, domnul Helmer, înlocuind pe Salavracos, Meyer, înlocuind pe Hușuntis și Valensa, înlocuind pe Iar. La primul punct, la cererea câtorva colegi, ne-am ocupat de propunerea de închidere a petiției 1298 per 2012, așa cum a fost ea formulată de domnul Paxas la încheierea precedentei reuniuni a coordonatorilor. Aici, în legătură cu această propunere, colegii grupurilor socialist, ALDE și uh, SND au votat pentru închiderea petiției Uh, cu aviz contrar al PPE și abținere a GUE. Deci cu majoritate s-a votat uh, închiderea, astfel încât petiția așa cum este ea nu va putea fi redeschisă. După cum spune procedura noastră, doar o nouă petiție cu elemente noi va putea să se bucure de atenția comisiei noastre. În ce privește Vă rog, vă dau cuvântul mai apoi. Așa, în ce privește distribuirea raporturilor eh, cu care e însărcinată comisia noastră, s-a hotărât în lipsa unei indicații din partea coordonatorilor să se utilizeze pentru identificarea celor doi raportori metoda DONT trebuie distribuite raportul privitor la cetățenia europeană pentru 2013 și raportul anual al comisiei noastre tot pentru 2013. Așadar, se va formula propunerea pe baza schemei DONT și apoi se va distribui spre informare tuturor membrilor comisiei. În ce privește punctele C și D, două cereri de aviz uh, pentru comisia noastră, în primul rând, în legătură cu Consiliul European în materie de program european pentru 2014-2020 privitor la cetățenie și, în al doilea rând, drepturile privitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Grupul coordonatorilor a hotărât să substituie avizul cu o comunicare înscris către comisiile de resort în legătură cu follow-up-ul audierii pe care am organizat-o pe 24 septembrie, în legătură cu rezultatele, efectele crizei economico-financiare asupra cetățenilor europeni, s-a hotărât și în acest caz să emitem o comunicare către Comisia Econ care a demarat examinarea unui raport cu același obiect care va avea, să spunem, conținutul unui aviz, dar care va fi o comunicare ce va conține elementele care au fost colectate în cursul audierii și care, printre altele, după cum au cerut unii colegi, va fi îmbogățit și cu uh, anumite puncte privitoare la efectele crizei față de uh, cetățenii cu dizabilități, care au de suferit încă și mai mult față uh, de pe urma crizei în ce privește agenda Comisiei din noiembrie, textul distribuit colegilor a fost modificat cu adăugirea petiției 847 per 2011 la cererea colegului Valensa. Coordonatorii au aprobat această modificare. Apoi, în ce privește punctul 4, proceduri privitoare la activitatea comisiei noastre s-a dezbătut o propunere de document care a fost uh, prezentată președinției de către patru coordonatori, mai ales domnul Salavracos, Bertman, domnul Boștinaru și domnul Iar, document prin care coordonatorii sugerează să se aducă anumite modificări de procedură pentru a se putea accelera uh, timpul de examinare și de calendarizare a petițiilor și pentru a eficientiza munca noastră. Acest document a fost adoptat de către coordonatori cu majoritate, cu opoziția netă a colegii Hefner, care a contestat atât metoda cât și fondul, cerând, printre altele, ca intervenția sa să fie introdusă în procesul verbal. Secretariatul a furnizat anumite detalii importante și a dat curs uh, ca fiind o sugestie pozitivă acestui document al coordonatorilor, recunoscându-se în unanimitate efortul făcut de biroul secretariatului. Mai ales cifrele pe care aș dori să vi le citesc sunt următoarele. Se referă la lipsa de personal a secretariatului. În 2013 secretariatul a pierdut personal și a fost înlocuită pentru scurt timp doar o, o unitate și a doua a fost înlocuită doar part-time și a treia încă este în așteptarea înlocuirii. În 3 septembrie s-a adăugat o alta, o altă vacanță și încă trebuie distribuite posturi de asistență Deci, practic, nu funcționăm cu întregul personal și asta ne conferă o, o cauză de încetinire a răspunsurilor pe care le dăm. De asemenea, secretariatul a adăugat că 500 de petiții se află actualmente în uh, proces de traducere, deci rezumatul la 500 de petiții se află acum la traducere și până în luna noiembrie alte 275 de petiții vor fi supuse atenției Comisiei spre aprobare. sicuramente ha inciso oltre a... Cu siguranță, în plus atât de eh, reducerea personalului, a avut o influență asupra numerelor reduse de eh, tratament al petițiilor și numărul ridicat de eh, rapoarte, opinii și misiuni pe care le-am desfășurat la sfârșitul lui 2012 și primele luni ale lui 2013. Deci, cu toții ne dorim să ne conformăm regulilor sugerate de coordonator, dar mai ales să ne angajăm fiecare uh, să facem tot ce putem ca să dăm răspunsuri mai rapide cetățenilor. Asta e primul, prima chestiune care interesează. Au fost formulate cereri de urgență pentru anumite petiții. În primul rând, petiția 051 per 2013 a colegului Willy Mayer, care a fost aprobată de colegii, coordonator cu majoritate, în al doilea rând, cele de urgență, cea formulată de colegul Carlos Iturgais privitoare la petiția 570 per 2013, declarație de urgență, care nu a fost aprobată de coordonator, care au sugerat să trimitem un, o cerere de informare către autoritățile naționale ca să decidem apoi eventual uh, ce se va întâmpla cu această petiție. A fost votată cu majoritate cererea de declarație de urgență pentru petițiile 1194 15, 74, 17, 13, toate din 2013, așa cum a fost solicitat de colegii Palone și Angelili. Acestea aici deci, vor fi introduse în calendar cât mai rapid posibil în legătură cu diversele, am introdus cererea doamnei Auken, formulată în scris, de aceea, cum am spus la început, doamna Auken nu este de față, a fost vorba de acolo de un accident, cred că o victimă, deci cererea doamnei Auken de a solicita rectificarea tratatului de la Marrakesh privitor la utilizarea textelor scrise din partea nevăzător, de către nevăzători Comitetul Coordonatorilor a hotărât ca în unanimitate să aprobe această cerere, deci vom uh, adresa o scrisoare Comisiei și Consiliului în acest sens. Bun, apoi uh, mai sunt doar puncte informative. Subcomisia pentru drepturile omului a invitat uh, Comisia Libe, Comisia PETI să organizeze un atelier privitor la punerea în aplicare a Convenției ONU cu la drepturile persoanelor, persoanelor cu dizabilități. Coordonatorii în majoritate și-au exprimat uh, disponibilitatea, deci uh, în viitor vom uh, lucra pe această temă. Coordonatorii au solicitat președinției să insiste față de, pe lângă președinția conferinței comisiilor parlamentare, ca să se revizuiască respingerea cererea noastră de a avea încă două rapoarte în propria inițiativă. Deci președinția va înainta o nouă cerere președintului Lene. Printre altele vă informez că, așa cum s-a hotărât în reuniunea coordonatorilor din septembrie, președinția a pregătit și a prezentat întrebările care au fost hotărâte la reuniunea coordonatorilor din septembrie. S-a adoptat calendarul reuniunilor Petri pentru 2014 și cam atât. A, toate acestea s-au hotărât. Domnul Bago a cerut cuvântul pe, la punctul 2. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyors lenni. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu succint. Vis-a-vis -vis de acest punct de pe ordinea de zi, aș dori să fac câteva observații. Pentru că cu petiția 1289 din 2012, deci în cazul acestei petiții, această comisie a decis ca petiția să nu fie închisă atâta timp cât în această chestiune nu, nu se va fi luat încă o decizie în Slovacia. Și, în plus, cred că este vorba de o greșeală de procedură, pentru că coordonatorii au decis în pofida deciziei anterioare, să încheie analizarea acestei petiții. Din păcate așa stau lucrurile, deși mai mulți deputați au spus că nu doresc uh, încheierea analizării acestei petiții. În plus, este important să observăm că în regulamentul de procedură nu există niciun fel de prevedere conform căruia coordonatorii pot să decidă închiderea acestei petiții, lucru care ține și de un principiu din dreptul roman. Și în plus, nici nu cred că o minoritate poate să ia o decizie care să nu corespundă voinței majorității. Cred că mă voi adresa acum președintelui uh, Parlamentului și secretarului general, pentru că cred că a fost încălcată procedura și nu ne putem permite așa ceva. Mulțumesc. Onorevole Bago, eu... Da, domnule Bago, eu înțeleg uh, dezamăgirea noastră, care parțial este și a mea și a noastră, deoarece intenția noastră e întotdeauna acela de a da un răspuns cetățenilor care ni se adresează chestiunea face obiectul, care face obiectul petiției la care v-ați referit e o chestiune foarte controversată, care a fost dezbătută în repetate rânduri. Coordonatorii au avut mandat din partea Comisiei să decidă aici, pentru că dezbaterea să fie deschisă în cursul lucrărilor Comisiei și apoi a fost amânată o decizie a coordonatorilor ca să se stabilească dacă chestiunile supuse atenției uh, din partea susținătorilor menținerii deschise a petiției și de către ceilalți uh, sunt valabile, sunt uh, întemeiate. Pentru moment, majoritatea coordonatorilor, așa cum am spus adineauri, a decis că prevalează motivele care indică soluția închiderii. Noastră știți, domnule Bago, că această comisie, în momentul în care un cetățean îi se adresează cu elemente noi, care poate ne ajută să depășim obstacole care astăzi au determinat coordonatorii să declare închisă uh, petiția. Comisia noastră deci niciodată nu ezită să redeschidă dezbaterea ca cetățenii întotdeauna să poată fi ascultați de către instituțiile europene. Deci, e o fază care în acest moment, conform regulilor democratice, s-a considerat că în acest mod trebuie să fie rezolvată, dar orice fel de inițiativă pe care o veți considera necesară e legitimă. Are cuvântul doamna Bauer. Thank you also for... Mulțumesc, doamne, doamne președinte, și vă mulțumesc și pentru răspunsul la scrisoarea mea, în ciuda faptului, în ciuda a ceea ce ați spus, sunt foarte dezamăgită că coordonatorii au putut să uh, meargă împotriva unei decizii a comisiei noastre care apare în procesul verbal al reuniunii noastre din 27 mai. Așadar, vreau să vă întreb cum este posibil să se poate întâmpla că ca coordonatorii să meargă împotriva unei decizii a comisiei noastre. Vă asigur că vom adresa o nouă petiție, dacă decideți să închideți petiția actuală, pentru că nu doar nu este vorba aici doar de dubla cetățenie, care este responsabilitatea statelor membre, dar procedura în sine uh, creează o incertitudine juridică considerabilă în legătură cu drepturile de bază ale cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul Mezaroș. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólók. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să subscriu la cele spuse de antevorbitoarea mea. Sunt surprins și eu. Pe 27 mai am participat și eu. Prima greșeală pe care ați comis-o a fost de a lăsa tratarea acestei uh, teme în sarcina coordonatorilor într-o reuniune închisă. Și de ce? Pentru că o petiție are scopul de a respecta drepturile cetățenilor. Iată deci prima eroare. Și de aceea rog, vă rog, doamnă președinte, să respectați toate regulile și principiile după care ne ghidăm și domnul Baco și doamna Bauer au atras atenția asupra celei de-a doua greșeli, cele uh, cei trei coordonatori uh, care i-au înlocuit, de fapt, pe coordonatorii titulari în reuniunea din septembrie, printre altele și domnul Pașca, care nici măcar nu este coordonator, nici nu ar fi putut îndeplini acest rol. De ce facem astfel de erori? E vorba aici de o lege care vizează al doilea paragraf din Constituția Slovaciei. De ce nu tratăm această chestiune cu maximă seriozitate? Pentru că este o chestiune complexă și dacă un cetățean dorește să și ia cetățenia altui stat și noi împiedicăm acest lucru, este o rușine, nu doar o eroare. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Erați deja la curent cu deciziile care au fost luate pentru că v-am răspuns prompt la mail-urile pe care mi le-ați trimis. Repet încă o dată ce am spus. În plenul comisiei s-a decis ca verdictul final să fie luat de coordonatori. Iată deci că coordonatorii au avut mandat de plin să acționeze și nu este niciun fel de neregulă. Sigur că putem discuta pe fond dacă nu suntem de acord și tocmai pentru că am discutat pe fond s-au creat două tabere și de aceea a trebuit să trecem la vot. Vot care a rezultat așa cum v-am prezentat. Înțeleg implicarea colegilor care au intervenit și care poate au folosit niște termeni prea aspri, pentru că nu a fost încălcat niciun drept, niciun regulament parlamentar, îmi permit să spun, dar cu siguranță puteți verifica acest lucru și dacă pot să îmbunătățesc activitatea acestei comisii, o voi face cu plăcere dacă îmi puteți arăta ce altă cale ar trebui să urmez. Dar repet încă o dată că am decis să nu mai menținem deschisă o petiție până când se pronunță o instanță. Asta a fost una din poziții, iar pe de altă parte, am încheiat această, am închis această petiție până când vor apărea elemente noi care să justifice redeschiderea acestei uh, petiții în fața unei instituții a Uniunii Europene. Și în alte situații a trebuit să apelăm la un vot pentru a se putea contura o majoritate pe astfel de situații. cu obiecțiile care au fost formulate de către colegii noștri și care au fost notate în procesul verbal. Încheiem acum punctul comunicări din partea președintelui. Și, prin urmare, trec la următoarele puncte. Torno e abbiamo all'ordine del giorno. Așadar, urmează pe ordinea de zi Bun. Există o modificare, având în vedere că petițiile care sunt înscrise, sunt trecute pe ordinea de zi în această după amiază, au doar un singur semnatar care este de față, conform uzajului, noi acordăm prioritate priorității cu uh, semnatarul prezent în sală. Deci 0 2011 uh, înscrisă la punctul 16, prezentată de Ana Spira, va fi prezentat acum și este de față doamna Spira, care ne va prezenta motivele pentru care ni s-a adresat. 5 minute aveți la dispoziție, doamnă. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei Petiții, în primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea acordată de a mă adresa dumneavoastră astăzi în legătură cu petiția mea legată de uh, standardele de îngrijire perinatală. Fiul meu, Oscar, are 14 ani și are nevoie de îngrijiri intensive 24 de ore pe zi, nu poate să meargă, nu poate să vorbească uh, și mă doare în fiecare zi faptul că suferă și mă întreb uh, ce se va întâmpla când eu nu voi mai fi. De uh, ani de zile cer stan, lupt pentru standarde adecvate pentru îngrijirile perinatale în Polonia ca și în Europa. Reamintesc că articolul 35 al Cartei Drepturilor Fundamentale recunoaște dreptul de acces la asistență medicală preventivă și dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale conform legislației naționale și practicilor. Un nivel înalt de protecție a sănătății umane trebuie să fie asigurat în toate activitățile Uniunii Europene pentru a preveni mortalitatea copiilor. Un nou raport publicat în 13 septembrie de către UNICEF și ONU Uh, subliniază că în 2012 în jur de 6,6 milioane de copii au murit în lume. În fiecare zi, 18.000 de copii uh, sub, cu vârsta de sub 5 ani mor. Toate aceste decese pot să fie prevenite prin pași foarte simpli, în special în ceea ce privește îngrijirile de sănătate pentru mamă și bebeluș în primele 24 de ore din viața copilului este un lucru foarte important. Avem nevoie de noi investiții pentru a îmbunătăți îngrijirile de sănătate. Este un obiectiv uh, important pentru noul director al Organizației Mondiale a Sănătății. Un uh, consorțiu uh, al ginecologilor din 26 de state europene solicită acțiuni atunci când vine vorba de acțiuni de acces la uh, Uh, îngrijiri medicale uh, competente. Câteva cuvinte despre experiența mea. Eu sunt o victimă a uh, sistemului insuficient de îngrijiri perinatale în Polonia. Am căutat just dreptate din 2001 până în 2013, când fiul meu a um, împlinit 14 ani. Ar trebui să imigrez din Polonia. Am avut un litigiu într-o curte civil, într-un tribunal civil, a fost vorba de extrem de multe neglijențe. De, de exemplu, un uh, neurolog expert nu a putut să depună mărturie în acest caz sau, sau uh, au avut loc foarte multe amânări. M-am plâns curții europene ale drept, a drepturilor omului, nu am putut să-mi permit un avocat în 2007 și cazul meu a fost întârziat, a fost audiat în final în in camera și decizia finală nu a reflectat faptele. Din păcate, nimeni nu a vrut să mă ajute, deci am depus un recurs și din 27 de recursuri, 24 au fost respinse. Am pierdut, eu împreună cu fiul meu am pierdut o bătălie de 14 ani în Polonia pentru justiție și noi am suportat toate costurile. Uh, în ultimii 14 ani am trăit în Germania, ceea ce a fost și mai costisitor. La ultimul uh, caz, la ultimul proces, nici măcar nu mi-am putut uh, permite avocatul și avocatul din oficiu nu m-a informat în legătură cu ceea ce se întâmpla. Bineînțeles că nu toată lumea se comportă în acest fel, însă Eh, de obicei cazurile ca și ale, al meu sunt ignorate. Așadar, fac apel dumneavoastră Comisiei pentru Petiții să promovați securitatea și siguranța pacienților pentru a asigura standarde bune de calitate perinatale pentru a eh, reduce mortalitatea copiilor și a împiedica handicapurile. Trebuie să se garanteze egalitatea și tratamentele egale în îngrijirile perinatale, pentru a reduce mortalitatea copiilor și pentru ca toată lumea, toată lumea să poată să aibă aceleași șanse, ca femeile să poată să aibă o sarcină sigură și să poată să ajungă la bun sfârșit sarcina. De un manual educativ pentru o naștere sigură, pentru ca toată lumea să își cunoască uh, drepturile și responsabilitățile pentru ca abordarea față de femeile însărcinate să fie specializată în fiecare caz. Trebuie să existe standarde europene în ceea ce privește nașterile, în ceea ce privește relația dintre pacienți și uh, personalul medical și în ceea ce privește calificările personalului medical, fac apel să uh, înființați un nou, un nou regulament care să apere toate femeile însărcinate și bebelușii pentru a ne asigura că avem standarde paneuropene. Nu putem permite o situație în care uh, fiecare face ceea ce dorește atunci când vrea. Trebuie să eliminăm anumite rutine învechite. Fiecare doctor este o persoană umană. Toată lumea face uh, greșeli, însă atunci când fugi de responsabilitățile tale și de regulile în aplicare, atunci trebuie să fii răspunzător. În Uniunea Europeană nu se înregistrează numărul de erori care se datorează lipsei de standarde în îngrijirile perinatale. Acest sistem există doar în statele scandinave, deci nu știm cât de mulți bebeluși mor în fiecare an datorită acestor uh, Uh, erori în cazul nașterilor înainte de termen, nu se iau acțiuni preventive în anumite cazuri, nu există nici măcar bune practici care să permită învățarea din urma greșelilor. Pentru a îngriji un bebeluș născut înainte de termen este nevoie de 10 ori mai multe fonduri decât uh, îngrijirile necesare pentru un bebeluș uh, la termen. Trebuie să ne asigurăm că calitatea îngrijirilor perinatale în Europa se îmbunătățește, că fondurile ajung acolo unde trebuie. Nu există foarte mulți oameni care uh, înțeleg aceste lucruri. Părinții trebuie să se lupte singuri, nu cunosc standardele în cazul îngrijirilor perinatale. Unii doctori, din păcate, nu sunt dispuși să ajute uh, anumiți pacienți. Nu ne putem uh, permite asemenea situații din cauza situației demografice pentru a ne permit, pentru a da oportunitatea tuturor europenilor să înceapă viața pe picior de egalitate. Așadar, fondurile structurale trebuie să fie alocate formării pentru doctori uh, și introducerii de standarde pentru îngrijiri perinatale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că veți acționa în beneficiul nostru al tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Îi dau cuvântul doamnei Isabel de la Mato în numele Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Înțelegem și situația ă, prezentată de către petiționarea Ana Spira. Uniunea Europeană vorbește despre ă, îngrijirile de sănătate conform tratatelor Uniunii Europene. Așadar, competințele juridice ale Comisiei Europene în domeniul sănătății sunt foarte limitate. De exemplu, în îngrijirile perinatale, singurele uh, recomand, putem să facem doar recomandări de acțiuni susținătoare. De exemplu, în uh, informarea de sănătate există un raport pentru îngrijirile perinatale din luna mai Există Europeristat, un grup de experți în sănătate perinatară, care încearcă să găsească standarde și să adune date. Pe lângă aceste acțiuni, Comisia Europeană susține, susține grup, grupuri de experți în domeniul îngrijirilor perinatale pentru a identifica bune practici și încearcă să ajute statele membre să își îmbunătățească situația, însă sănătatea este de competență națională. Statele membre au responsabilitatea de a organiza și finanța sistemul de sănătate și serviciile de îngrijiri. Singurul lucru pe care poate să-l facă Comisia este să susțină statele membre, să susțină cu experți, cu juriști. Avem uh, astfel de programe de cercetare Tocmai am, s-a încheiat programul CICOS, uh, o strategie de cercetare pentru grupa copiilor, care creează un inventar de cercetare în domeniul îngrijirii copiilor. Suntem de acord cu mai multe dintre uh, faptele prezentate de doamna Spira, uh, și anume necesitatea de a investi în sănătate, este o competență a statelor membre. Comisia Europeană poate să susțină prin fondurile structurale îngrijirile de sănătate, se poate susține infrastructura și dezvoltarea de bune practici în domeniul sănătății. Promovăm siguranța în sănătate și avem o inițiativă în acest sens care uh, funcționează de câțiva ani în statele membre iar acum, cu o nouă directivă transfrontalieră care intră în vigoare săptămâna viitoare, vom avea un nou instrument prin care Uniunea Europeană poate colabora cu statele membre. Am văzut că doar câteva state raportează erorile medicale. Este adevărat, însă încercăm să introducem acest sistem Uh, și ca majoritatea statelor europene să se alăture acestui sistem de raportare pentru a învăța din greșelile noastre și să înființăm un sistem cât mai sigur pentru toți cetățenii, inclusiv copiii. În ceea ce privește formarea uh, personalului medical, din nou este vorba de o competență națională, însă care este susținută de către comisie prin, de exemplu, Fondul Social și de Dezvoltare însă statele membre sunt responsabile pentru alocarea acestor fonduri în domeniile specifice din uh, îngrijirile de sănătate. Noi uh, încercăm să susținem cât mai mult aceste domenii. Nu este posibil să avem un manual unic, după cum cereți, pentru o naștere sigură, pentru că nu este competența Uniunii Europene acest lucru nu sunt sigură nici că este de fapt competența autorităților naționale, pentru că în unele, statele, în unele statele state membre îngrijirile medicale sunt regionalizate, însă întotdeauna uh, noi urmărim cele mai bune îngrijiri de sănătate pentru cetățenii noștri. Se la comisiune. Mulțumim comisiei. La da, cuvântul colegul Valensa, deschizând dezbaterea. Dziękuję, pani przewodniczący, dziękuję pani za... Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Din câte am auzit din partea Comisiei Europene, din păcate, nu se poate face prea mult. Așadar, aș avea o întrebare, dacă mi se permite. Ce fel de drepturi și obligații ar trebui să aibă femeile atunci când se naște un copil. Dumneavoastră considerați că toate femeile ar trebui să aibă aceleași drepturi și obligații și să le cunoască, în primul rând, indiferent de locul unde are loc nașterea. Credeți că avem nevoie de uh, broșuri educative sau studii în legătură cu uh, nașterile sigure, vă ar mulțumi o asemenea inițiativă? Și de ce credeți că erorile sunt ignorate și nu sunt analizate? De ce nu trage nimeni concluzii în urma acestora? <laughs> Președinta întrerupe, trebuie să încheiem dezbaterea. Domnul Poștinaru. senora. Mulțumesc, doamna președinte. Am două întrebări, pentru că una deja a fost menționată de către domnul Valensa. În primul rând, cum definim ceea ce ați denumit susținere și manu- acel manual de de care trebuie să fie pe aceleași peste tot în, în statul membru și în Uniunea Europeană, pentru că acest lucru contravine cu practicile statelor membre. Este vorba de standarde medicale, nu doar educa- educative. Și cum se pot crea normele juridice pentru implementarea acestui uh, lucru. Eu provin dintr-un stat ortodox, dar știu că uh, fiecare are drepturi și obligații cum sunt definite drepturile și cum sunt definite obligațiile și cine va fi cine va implementa obligațiile atunci când apare un eșec. A doua întrebare se referă la părerea dumneavoastră conform căreia anumite state membre nu au nu analizează nașterile sănătoase, după cum ați spus, și de ce ar trebui să accepte știind foarte bine că îngrijirile de sănătate țin de subsidiaritate, de ce statele membre ar accepta standarde comunitare care contravin tratatelor. În încheiere aș spune încă un lucru. Ați da naștere este un lucru care ține de persona, responsabilitatea personală. Este o responsabilitate pe umerii uh, mamei, a familiei și a tatălui. Nu întotdeauna a tuturor, dar cel puțin a uneia dintre aceste persoane. Cum transferi responsabilitatea individuală și personală asupra unei entități localizate în altă parte. Credeți că poate să funcționeze așa ceva în Europa? Poate ca cineva din Europa să uh, decide ce este o naștere sănătoasă atunci când standardele au fost implementate corect? Și se poate decide undeva potențial să deschide o procedură de infringement dacă un stat membru încalcă în mod persistent implementarea unor asemenea standarde. Vă mulțumesc. Grazie. Ci sono altre richieste di parola? Mulțumesc, doamna Reginea. Să ia cuvântul, vă rog. Dziękuję. Ia tu panowie da. Vă mulțumesc foarte mult. Antevorbitorii mei au pus foarte multe întrebări. Eu nu voi pune întrebări pentru că dumneavoastră, petiționarea, ați venit aici pentru că simțiți că nu vă ajută nimeni și de obicei așa vin uh, petiționare aici pentru că au epuizat orice alt mod de recurs la dispoziția lor la nivel național. De aceea se ajunge aici la nivel european. Singurul lucru pe care aș dori eu să-l știu este următorul. Ați epuizat, într-adevăr, toate metodele de recurs la nivel național. De ce ați ajuns aici? Este pentru că toate acțiunile care, pe care le-ați întreprins în Polonia s-au încheiat și nu se mai poate face altceva? Pentru că Uniunea Europeană nu poate să facă foarte mult în acest domeniu, de vreme ce este vorba de competențe naționale. Pe de altă parte, inițiativele sociale nu credeți că ar fi utile asemenea inițiative venite din interior? Poate că aceste inițiative care există deja au un efect benefic. Impresia mea din petiția, petiția dumneavoastră este că doriți ca femeile însărcinate să fie tratate mai bine în perioada sarcinii. Sono state rivolte multe. Mulțumesc, s-au pus multe întrebări uh, adresate semnatarei, așadar îi uh, voi da cuvântul pentru a răspunde dacă dorește. Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Ku mikrofonu. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jak Państwo tutaj zauważyli. Sigur că am să încerc să dau un răspuns acestor întrebări. Ați constatat probabil și dumneavoastră că în acest an colegiul Consiliului Europei, care se ocupă de chestiunile prenatale, a elaborat un set de 36 de standarde. Deci, uh, multe state din Uniunea Euro Europeană, dar nu numai, care au participat la elaborarea acestora. Iar acum depinde de statele membre cum anume acestea vor fi puse în aplicare. Sigur că Există state mai bogate și state mai sărace. De 8 ani acum trăiesc în Germania și vă pot spune că îngrijirile de sănătate din Germania, sigur, sunt altceva decât în uh, Polonia. Însă, sigur, e nevoie de timp până se poate majora și standardul de îngrijiri medicale dintr-o țară. Însă eu îmi doresc ca să nu mai pățească și alți uh, oameni uh, în Uniunea Europeană ce am pățit uh, eu, să trăiască cu această frică 14 ani după naștere pentru că au fost o victimă a sistemului. Și de aceea doresc să apelez la dumneavoastră în calitate de mamă, pentru că constat că în Europa părinții încearcă să-și impună drepturile. Eu mă aflu aici și vorbesc și în numele acelor mame a căror copii au murit deja și reprezint și acele mame care trebuie să se ocupe de copiii lor timp de 24 de ore din 24 și nu mai au puterea necesară să facă acești pași. Eu vă rog să, să faceți în așa fel încât aceste norme elaborate de cele 36 de state să fie puse în aplicare și cu susținerea Comisiei pentru că nu putem risipi banii Uniunii Europene lăsând în continuare să moară acești copii. Banii trebuie în așa fel cheltuiți încât rata mortalității infantile să scadă și să crească în același timp și posibilitățile de vindecare. ți uh, a spus astăzi că o femeie ar trebui să-și cunoască drepturile și obligațiile. Eu am vorbit și de un fel de ghid pentru naștere vă pot spune că nu e ușor de evaluat uh, situația, pentru că o femeie nu își cunoaște neapărat drepturile și uh, ce fel de obligații revin. Și sigur, se fac și economisiri într-o țară precum Polonia, mai sunt multe lipsuri pentru a putea pune în aplicare așa ceva. Femeile trebuie au timp de așteptare destul de uh, lungi pentru a putea merge la medic și deseori trebuie să apeleze la doctori uh, privați. Și sigur, mai, treb- mai intervine și aspectul planificării familiale și și aici uh, ce drepturi există vis-a-vis -vis de spitalizare și vă pot spune din proprie experiență următoarele. Există atât de mulți medici buni, însă trebuie să fim conștienți de un lucru. Și medicii lucrează din greu, pot fi obosiți și pot apărea diferite situații. Cum se poate ști, cum poate ști o femeie cum ar trebui să arate o sală de naștere totată corespunzător ce drepturi are o femeie atunci când se află în maternitate, cât timp poate fi lăsată singură fără supraveghere medicală. Eu am fost singură de dimineață până seara, nimeni nu a venit să vadă de mine și nu mi-au fost clare consecințele. Sigur că o mamă are și obligații, dar dacă am uh, fost la medic și am făcut uh, toate analizele și toate investigațiile necesare, atunci cred că mi-am îndeplinit aceste obligații. Eu cred că Parlamentul European trebuie să se implice și <clears throat> în uh, domeniul sănătății. Cum se poate așadar că acest colegiu din 36 de uh, state s-au reunit uh, pentru a redacta aceste norme? S-au cheltuit bani în acest sens și atunci aceste lucruri trebuie să fie puse și în aplicare. Mai spun încă o dată că am venit în fața dumneavoastră în calitate de mamă și vă vorbesc în calitate de mamă și întreb cum anume putem să ne asigurăm că uh, asistența medicală la naștere și după naștere uh, devine mai bună, pentru că o mie de copii mor înainte să împlinească 5 ani. Mulțumesc. Nu mai ia nimeni cuvântul, conform procedurii adoptate. Doriți să rămână deschisă petiția? Ca să așteptăm un alt răspuns, domnul Boștinaru. Doamnă președinte, maybe. Doamne președinte, poate că ar fi bine să transmitem această petiție Comisiei pentru Sănătate ca să evalueze și ei uh, situația și să vedem ei cu competența lor să se pronunțe dacă putem face ceva, pentru că e o tragedie reală. Problemele persoanelor care trec uh, printr-o astfel de situație limită sunt foarte grave. Apoi, cazul de malpraxis, măcar trebuie să definim foarte clar uh, cazurile de malpraxis, uh, să avem o definiție comună europeană, ar fi foarte important, măcar ca pe viitor să preîntâmpinăm uh, unele din aceste tragedii despre care vorbea doamna petiționară. Măcar asta putem face. Deci să rămână deschisă și să fie transmisă Comisiei pentru Sănătate Publică Domnul Valesa. Sir Bostinaru. Îmi place propunerea domnului uh, Boștinaru și mă întreb dacă putem proceda așa să uh, dăm mai departe petiția către Comisia pentru Sănătate, pentru că dacă se poate, atunci sunt de acord cu domnul uh, Boștinaru să solicităm și opinia acestei comisii. Sunt de acord, cu siguranță ar fi util să facem o solicitare Comisiei de Resort. Însă, tratatul evocat și de domnul Boștinaru ne oferă și altă posibilitate. Pentru că la articolul 168, aliniatul 5, în speță, se spune că Parlamentul poate să și intervină de comun acord cu Consiliu și cu avizul CESE și al COR eventual, pentru a indica drumul de urmat care să garanteze acel obiectiv statuat în uh, tratat de a garanta îngrijirile medicale. Cred că acest caz poate fi încadrat ca unul particular pentru că cifrele furnizate de petiționară sunt alarmante și, printre altele, cred că am face și onoare tratatului nostru dacă în această etapă în calitate de comisie de resort, dar și ca Parlament pentru că îl reprezentăm, invocăm aplicarea unei norme a tratatului care garantează dreptul la viață sau uh, protecția dreptului la viață. Și asta în paralel cu o dezbatere din acest Parlament pentru a folosi uh, uh, fonduri din uh, Fondul Social European și atunci când este vorba de întreruperea de sarcină. Eu cred că poate aceste valori europene sunt uh, mai importante decât uh, ce se uh, protejează uneori prin fondurile europene. Este, sigur, un lucru mai dificil pentru că e vorba și de a ne adresa autorităților naționale printr-o adresă prin care să le și solicităm confirmarea cifrelor care ne-au fost furnizate de petiționară pentru a putea confrunta datele care să nu provine doar din partea unei singure părți, ci și din partea guvernului Poloniei. Voi uh, transmite chestiunea mai departe către Comisia pentru Sănătate și voi încerca, cu ajutorul secretariatului, să invoc procedura prevăzută de articolul 168 din tratatul nostru și în același timp să transmit și o adresă către guvernul polonez pentru confirmarea celor prezentate astăzi în comisia noastră. Dacă sunteți de acord, păstrăm deschisă această comisie și procedăm așa cum uh, v-am propus. Mulțumesc uh, semnătarei, doamnei Sipra și trecem acum la următoarea petiție, de fapt cea anterioară, dat fiind faptul că am tratat uh, mai întâi această petiție și vom exina Acum, petiție 1454 2012, prezentată de William Sanders, cetățean britanic, privind presupusa discriminare în ceea ce privește taxele de școlarizare plătite de studenții englezi în Scoția. Semnatarul nu este prezent, de aceea voi da direct cuvântul comisiei domnului Antonio Mar. Thank you. Um... Mulțumesc. Problema evocată în această petiție de petiționar este că studenții englezi sunt discriminați de guvernul scoțian pentru că li se aplică niște taxe de școlarizare mai mari decât uh, cetățenilor, deci studenților scoțieni sau altor uh, studenți europeni. Comisia dorește să sublinieze că această chestiune, din punct de vedere juridic, este o chestiune internă pentru că diferențele de tratament se referă doar la studenți locali, asta din punct de vedere al legislației europene, pentru că atât studenții scoțieni cât și cei englezi sau din țara Galilor sunt considerați cetățeni britanici. Deci este vorba de o diferență de tratament între acești studenți care nu are nicio legătură cu legislația europeană și, prin urmare, nu putem uh, invoca aplicarea prevederilor legislației europene și chestiunea trebuie tratată la nivel național. Comisia susține așadar că instanțele și autoritățile britanice au competență uh, exclusivă în această chestiune. Mulțumesc. Sono colegii care intendono prendere la parola? Dorește cineva să ia cuvântul? Il collega Iar. Domnul Iar. Mulțumesc. Aș dori să formulez o întrebare, pentru că plec de la premiza, sigur că uh, răspunsul Comisiei este corect, dar uh, contravine oarecum uh, sentimentului de dreptate a cetățenilor europeni, pentru că vorbim de cetățenie europeană și ne bucurăm atunci când cetățenii noștri dezvoltă un fel de sentiment de apartenență europeană. Dacă o universitate din Europa decide că uh, cel de aici plătește mai mult decât cineva care vine din afară, nu știu. E, nu e vorba de o discriminare pentru că s-a făcut această departajare între studenți locali și străini, ceea ce poate n-ar trebui să existe în Uniunea Europeană, sau poate am înțeles eu greșit. Uh, și atunci uh, nu ar trebui măcar uh, ca un stat membru să justifice această diferențiere dacă tot aplică acest lucru? Pentru că senzația mea este pentru că dacă facem o comparație cu taxele de autostradă, uh, lucru discutat acum pe larg în Germania, atunci se spune că Uh, pentru, cei, uh, pentru cetățenii germani să nu se aplice, în schimb uh, pentru toți străinii care tranzitează și alții susțin părerea contrară. Și de aceea, încă o dată, nu e totuși o discriminare, dat fiind faptul că totuși este vorba de uh, um, diferențe de tratament în funcție de origine, să poate am înțeles eu greșit. Vă rog, mulțumesc pentru această întrebare. Comisia ce spune în răspunsul său că este o discriminare, doar că este o discriminare între studenți locali, asta în uh, conformitate cu legislația europeană, pentru că studenții, fie ei scoțieni, englezi sau din țara Galilor, toți sunt studenți britanici. Și este mm, uh, un fel de discriminare inversă, dacă îmi permiteți să spun așa și curtea uh, a considerat că acest lucru nu se încadrează în competențele europene, ci este o chestiune internă. Însă vreau să mai adaug că acești cetățeni uh, au uh, posibilități de atac, pot să se adreseze instanțelor locale și să rezolve situația. Mulțumesc, Fernandez. Favolitia, please. Irazabalbitia. Bueno, es un tema, un tema complejo. A mí me tocó vivirlo de cerca. Tengo un hijo estudiando en Inglaterra. Y da, e tema temă complexă. Am studiat și în Universitatea Bath. Chestiunea este că atunci când avem un sistem universitar cum este cel britanic, în care sistemul de diplome și de înscriere e identic pentru, cei, pentru toți cei din Regatul Unit, un sistem pe internet, Și nu contează că e din cineva din Anglia, Scoția sau Irlanda de Nord, când el să se înscrie, când sunt două guverne diferite care au competențe în materie de uh, taxe uh, de studii, cum este cel uh, scoțian și cel de la Londra. Guvernul de la Londra decide să crească de trei ori, în trei ani, costul de înscriere și guvernul scoțian îl menține la același nivel există o invazie, între ghilimele, de uh, studenți britanici uh, spre universități de englez, de fapt, spre universitățile scoțiene, unde e mai ieftin. Aici, uh, guvernul Scoției poate estima că a, tri, a tripla uh, uh, taxa universitară nu e o bună politică pentru a uh, impulsiona studiile, pe când guvernul de la Londra decide să facă exact acest lucru și atunci studenții englezi se îndreaptă spre Scoția. Dar este un uh, mecanism de autoapărare, uh, cel uh, aplicat de guvernul scoțian. Pentru că dacă Scoția va fi independentă, n-ar fi nicio problemă că nu-i vorba că, nu vorba că sunt uh, germani sau maltezi, sunt scoțiani din, regat, scoțiani din Regatul Unit. Deci ei au dreptul să-și apere propriile politici de educație, de taxe, de studii. Și singura metodă prin care pot uh, face asta e să ceară de la englez exact asta cum le, sau a, același nivel de taxe ca cel din Anglia. Capisco la situație la care... Bun, am înțeles uh, situația, e o dificultate și nu prea putem forța mâna comisiei, pentru că, obiectiv vorbind, e un dat de evidentă discriminare eh, din motive pe care nu le comentez aici, dar care se întâmplă în interiorul unui teritoriu. Asta înseamnă că puterile noastre sau comis, ale Comisiei Europene de a acționa sunt foarte limitate și înțelegem asta, însă rămâne uh, faptul că există o situație de crearea unor evidente dificultăți uh, pentru anumite, anumite cetățeni europeni uh, cărora nu le este garantat propriul drept la mobilitate, care e unul dintre drepturile fundamentale ale Uniunii. e clar că există o diferență foarte mare la nivelul de, de taxe de studii și atunci se pune o limită și se reduce posibilitatea multora de a circula liber. Comisia va putea răspunde că ei pot face asta, se pot duce mai liber în alte țări ale Uniunii. Însă, totuși rămâne acest obstacol. Uh, bun. Uh, Văd că nu toată lumea e de acord, însă propunerea mea către colegi e măcar să cerem autorităților naționale să sesizeze ministrul competent, ministrul educației, ca să ofere măcar câteva motive ale uh, măsurii acestea care limitează circulația în interiorul acelea țări. Bun, asta într-o uh, logică de cooperare între instituții diferite și nu ne exercitând uh, vreo putere de intervenție, pentru că nu avem o competență în acest caz de a intra pe fondul unei asemenea probleme. Colegul acel din nou cuvântul, vă rog. No sé si estoy de acuerdo con usted, señora Presidente. Yo creo que nos estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, no podemos hablar de limitar la movilidad. Nu, aici nu se poate vorbi de a limita mobilitatea studenților în funcție de taxe. S-a, tocmai s-a spus aici că la, în, în Anglia se plătesc taxe de trei ori mai mari uh, decât în Scoția. E un sistem uh, antic, britanic. Deci o problemă de mobilitate ca aceasta nu este între uh, Scoția și Anglia. Ar trebui să existe un sistem unic în Europa, ceea ce nu se întâmplă. Să plătesc 9.000 uh, de lire pe an la Londra, există diferențe între Spania, țara bască, comunitățile autonome. Dacă dorim într-adevăr să există o mobilitate a studenților, trebuie să se plătească aceleași taxe în toată Europa. Mă rog, asta ar fi ca și la benzină, dar nu se face acest lucru. Și atunci nu facem decât să vorbim de unul singur și să vorbim în gol. Ja. Also ich habe das schon äh, ich ich denke wir sollten uns in die Eu cred că Nu ar trebui să ne amestecăm în uh, taxele percepute de universități. Până este vorba este și de concurență aici. Uh, poți uh, să-ți creezi o imagine și cu taxe scăzute, altele, universități de elită, își creează imaginea prin taxe foarte ridicate. Însă nu se poate ca un student scoțian și unul german la o universitate din Scoția să plătească aceeași taxă și doar unul englez să plătească mai mult. Vreau doar să mai completez că mi se pare bine dacă comisia noastră folosește canalele de informare care îi stau la dispoziție pentru a obține aceste informații. Însă Aș uh, transmite mai departe această chestiune și către mediatorul european, atrăgând atenția că este o problemă. Dacă am transpune asta pe situația din uh, Germania și am face așa ceva între Bavaria și Saxonia, pentru că sigur mai sunt uh, istoric vorbind niște facturi de achitat cu Prusia. Însă Însă, da, se pare că este o chestiune internă între regiunile unui stat membru, dar discriminarea, tot discriminarea rămâne. Grazie, colegi. Mulțumesc, dragi colegi. E clar că propunerea mea e minoritară, deci se dorește închiderea petiției cu eventualul transfer uh, a sa spre organismul competent național. Deci să rămână la nivel național. Bun, atunci am încheiat cu punctul 14 și am închis și petiția în același timp și trecem la punctul 15. Petiția 1186 per 2007 adresată de Michael Kane cetățean britanic privind asigurarea medicală pentru resortisanții britanici în Franța și petiția 1218 pe 2007 adresată de Petre Georgievici, cetățean britanic, privind asigurarea medicală pentru soldisanții britanici rezidenți în Franța. Nici aici nu sunt de față semnatarii, deci dau cuvântul uh, comisiei. Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. E vorba de o petiție foarte veche din 2007, când Comisia a primit uh, o serie de plângeri din partea unor persoane neangajate în muncă, care aveau reședință în Franța și se confruntau cu dificultăți în a accede la uh, serviciile de asigurări medicale din sistemul francez. Uh, am demarat atunci o procedură de încălcare împotriva Franței pentru că Comisia a considerat că legislația respectivă încalcă drept legislația europeană. De atunci am avut o serie de întrevederi cu autoritățile franceze și în 2011 au fost de acord să modifice legislația, au transmis o nouă circulară. Comisia a examinat această circulară și nu am fost de acord pe anumite aspecte punctuale și ne-am continuat procedura de încălcare. Între timp am primit mult mai multe plângeri, iar după alte întrevederi cu autoritățile franceze, s-a decis ca cetățenii europeni cu reședință în Franța, care au dificultăți în a beneficia de asigurarea medicală franceză, să se adreseze unui punct central de contact care analizează aceste cazuri de la caz la caz. Iar acest punct de contact central a fost creat în această vară, în 2013. Am înțeles că anumite cazuri au fost rezolvate, altele însă nu. De aceea poziția Comisiei este ca această procedură de încălcare să rămână în așteptare până când toate cazurile vor fi fost rezolvate și până când uh, avem confirmarea din partea <clears throat> autorităților franceze că această circulară a fost retrasă. Mulțumesc În Bun. Nu știu dacă cineva vrea să mai ia cuvântul. Comisia a spus că mai cere informații și după cum s-a spus în comunicarea către guvernul francez, s-a deschis dialogul, deci vom aștepta această comunicare, să vedem ce se răspunde înainte de a lua o decizie deci, în legătură cu închiderea sau rămânerea deschisă a acestei uh, petiții, mulțumesc. Trecem la următorul punct, 17. De vorba de lipsa posibilității de a notifica actele cu caracter judiciar și extrajudiciar prin poștă sau pe internet. Uh, este vorba de Polonia. Și a doua petiție adresată de Henrica Glenz, de cetățenie tot poloneză, privind imposibilitatea în Polonia de a transmite acte judiciare și extrajudiciare pentru notificare. Da, are cuvântul Comisia. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte cele două petiții, într-adevăr, au atras atenția Comisiei față de incorrecta aplicare a regulamentului TP-93 din 2007 privind la notificarea documentelor judiciare și extrajudiciare în materie comercială și posibilă încălcare a articolului 18 al tratatului uh, privitor la funcționarea Uniunii Europene de către Polonia. Într-adevăr, aici uh, era vorba de două articole din uh, Codul de Procedură Civilă Polon pe care l-am analizat. Primul articol impune obligație părților uh, unei proceduri civile sau comerciale care au reședința în alte state membre sau să numească un reprezentant legal, juridic, Uh, sau un împuternicit uh, uh, pentru a fi adresat un document în Polonia și dacă nu se face acest lucru, atunci documentele adresate acestei părți sunt depozitate la instanță ca să fie comunicate părții. Cealaltă problemă mm, privește un articol al Codului Polon de Procedură Civilă care spune că data comunicării unui document uh, e data livrării sale către instanță sau uh, către un oficiu poștal polonez. În uh, prima chestiune, deci obligația de a numi un reprezentant legal sau uh, un împuternicit în Polonia am, de fapt, Curtea de Justiție recent s-a ocupat de această problemă în cazul Albert, numărul 325 per 2011 și uh, sentința a fost dată în decembrie 2012, iar Curtea de Justiție a fost de părere că acolo unde adresantul documentului are uh, reședința într-un alt stat membru, notificarea unui uh, act trebuie efectuată în mod necesar în conformitate cu uh, stipulațiile regulamentului privitor la notificarea documentelor. Așadar, un sistem uh, care spune că e nevoie de un împuternicit uh, pentru asemenea notificare către o parte care și are rezidența în alt stat membru, încalcă acest regulament. Apoi, în ce privește cealaltă chestiune, Comisia este de părere că obligația de a transmite documentul, de a-l uh, încredința doar unui uh, oficiu sau operator poștal uh, polon, încălca articolul 18 pentru că ar favoriza o asemenea măsură operatorul poștal public polon, ceea ce ar constitui o discriminare indirectă în temeiul naționalității. Ca urmare, Comisia a sesizat autoritățile polone deja din 2011 și în final în 2013 am fost înștiințat de către autoritățile polone că cele două articole din codul de procedură civilă au fost modificate și uh, s-a dat uh, satisfacție cerințelor comisiei și deja modificările au fost publicate în uh, monitorul Gazeta uh, Oficială Polonă pe data de 2 august uh, 2013. Așadar, pentru procedurile civile polone nu mai există această obligație ca o parte ce uh, își are reședința în, altă, în alt stat membru să numească un reprezentant pentru a-i se notifica documentele și în ce privește a doua problemă, nu mai e vorba de serviciu, de oficiu poștal polonez, deci nu trebuie să fie statul sau poșta, serviciile poștale publice, ci orice fel de operator public sau privat din orice stat membru. Astfel încât prevederea aceasta din codul uh, de procedură civilă a fost modificată astfel încât acum se respectă um, acquis comunitar. Uh, Comisia a închis uh, procedura de încălcare, așadar consideră că problema a fost rezolvată. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Vrea cineva să ia cuvântul? Eh, Senior Ian. <coughs> Dacă îmi permiteți o întrebare, dacă Comisia spune că problema s-a clarificat, întreb dacă și petiționarul, pentru petiționar s-a îmbunătățit situația sau există probleme de aplicare. Nu știu ce a înțeles? Doriți să răspundeți, ați înțeles întrebarea. Eh, Senior Iar. Domnul Iar din nou. Ich frage, ich nochmal nach. Also... Reformulez. Comisia a spus că în esență problema a fost uh, admisă și a fost uh, rezolvată. Atât uh, asta ține de teorie. Întrebarea este dacă și petiționarul și uh, deci pentru petiționar s-au rezolvat uh, lucrurile, dacă primește aceste comunicări prin e-mail sau nu. Pentru că Ideea este că și pentru petiționar lucrurile trebuie să fi fost rezolvate, că doar nu putem să îi comunicăm că da, iată o veste bună, s-au schimbat lucrurile, când pentru el în viața reală nu s-a schimbat nimic. De aceea întrebarea mea. Un moment, eu eu le voi da la, la comisiune. Păi voi da cuvântul comisiei, însă am înțeles, domnule Iar, da, mai bine cu căștile și eu am înțeles că guvernul polonez ar fi soluționat o parte a problemei, însă nu știu dacă comisia era satisfăcută de acest rezultat, dacă comisia ne poate clarifica uh, întrebarea domnului Iar. Eh, well, in the opinion of the în opinia comisiei, petiția poate să fie închisă deoarece nu există alte măsuri de implementare. Cele două prevederi din codul de procedură civilă polonez care contraveneau uh, legislației comunitare au fost schimbate și publicate în uh, jurnal oficial, în monitorul oficial polonez. Deci, din, cât, din ceea ce ne privește, problema a fost rezolvată. Deci, interpretarea comisiei, uh, conform interpretării comisiei, închidem această petiție. Avem acum ultima petiție, 18, al domnului Erwin Michaeler, de cetățenie germană, privind pensia sa italiană și Agenția de Pensii Italiană INPS. Are uh, cuvântul doamna Bertrand. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest caz, aș spune că suspendarea plății pensiei de INPS nu poate să fie bazată pe legislația europeană, care prevede uh, continuarea plății pensiei de invaliditate din partea unui stat membru și în cazuri în care pensia de invaliditate plătită de un alt stat membru a fost transformată într-o pensie pentru limită de vârstă. vârstă. Însă informațiile prezentate de petiționar sunt insuficiente pentru a determina dacă legislația comunitară a fost uh, încălcată de către INPS. În acest caz, pentru a apăra drepturile petiționarului, recomandăm ca petiționarul să se adreseze uh, la nivel național sau să contacteze Solvit, caz în care ar furniza de asemenea numărul său de asigurare personal din Italia pentru a permite o identificare mai ușoară a dosarului său. Vă mulțumesc. Chestiunea este că dacă petiționarul vine aici să ne ceară ajutor și noi îl trimitem eh, și noi îl trimitem din noi în statul său de origine sau la autoritățile italiene, ehm, nu am putea să, să avem o formulă prin care să-i putem da vreun răspuns cetățeanului respectiv? Comisia îl îndreaptă către Solvit pentru că pe baza informațiilor furnizate Comisiei Petiții nu putem să ne dăm seama dacă a fost sau nu vorba de o încălcare a legislației europene de vreme ce nu am putut să-l contactăm pe petiționar pentru a solicita mai multe informații, putem doar să îl consiliem să se adreseze Solvit sau să ceară despăgubiri în sistemul național. Peter. Ja, ich würde auch, äh, ich würde auch vorschlagen, dass den Petenten zu și eu aș propune să comunicăm acest lucru petiționarului pentru că fă două probleme. I-aș spune odată să se adreseze Solvit cu problema sa și i s-ar mai putea comunica și că pe baza informațiilor pe care ni le-a furnizat uh, nu putem evalua dacă s-a încălcat legislația europeană sau nu. De aceea îl rugăm să ne ofere mai multe informații dacă dispune de acest lucru. De aceea aș uh, merge pe aceste două căi. Problema principală mi se pare însă aceea că ca oficiul de pensii nu comunică deloc cu petiționarul și petiționarul nu știe de ce dintr-o dată uh, plata pensiei sale a fost oprită. De aceea aș sugera acesta să se, petiționarul să se adreseze rețelei Solvit și IMPS și să ne ofere pe de altă parte mai multe informații. De todas formas, e... În orice caz, eu aș avea o altă propunere, Peter am putea să trimitem o scrisoare agenției, chiar noi, spunând că avem o asemenea problemă, că ni s-a adresat petiționarul în această problemă, pentru că altfel petiționarul va mm, rămâne confuz de ce noi îl trimitem înapoi. Noi am putea să scriem o scrisoare agenției și să solicităm o explicație care să fie trim, trimisă nouă și, bineînțeles, și comisiei. Foarte bine, am încheiat puncte, punctele de pe ordinea de zi la secțiunea A și la secțiunea B, ca de obicei, eh, este vorba de petiții eh, al căror, eh, în legătură cu care se propune închiderea lor. Um, suspendăm astfel ședința noastră sau nu? Am luat-o puțin pe dinainte pentru că există patru petiții din grupul B care se solicită să rămână deschise. Este vorba de punctul 36, 1268 din 2010, Mazzoni, 1571 și alte numere pe care președintele le citește prea rapid. De asemenea, există și câteva petiții care privesc pe cetățenii europeni Uh, care pot să fie interesante pentru uh, raportul pe care îl pregătim. O vedem aici pe doamna Zdanoca. Doamna Zdanoca ne solicită să păstrăm deschise punctele 63, 64, 68 și 67. Și mai avem și este vorba de 42 sau 92? 42. Petiția numărul 42. Nu? Este vorba de cetățenie, petițiile de la punctele. Deci număr, punctul 1444, 1445, 1464, și 1542, toate din 2012, care uh, sunt relevante pentru raportul cu privire la cetățenia. Și, de asemenea, 1298 și, uh, în special, cazul Jugendalt, 979. Da, am găsit. Uh, eu, am, eu începusem cu punctul 3, dar erau într-adevăr și celelalte petiții menționate. Uh, transmit aceste date secretariatului și încheiem ședința, sau nu? Perdón, că nu, nu, nu se cierra. Îmi cer scuze, nu am încheiat ședința pentru că domnul Iar dorește să mai spună ceva. Da, vreau să se mai noteze în procesul verbal că cu, mi se pare că tratăm destul de lejer redeschiderea petițiilor și poate că n-ar fi rău să mai discutăm o dată această chestiune la următoarea reuniune a coordonatorilor, pentru că eu am înțeles că dacă cineva dorește deschiderea unei petiții, atunci uh, se aprobă acest lucru, dar trebuie furnizat în decurs de două luni argumente de ce și sau dacă nu se încheie Vreau să se noteze în procesul verbal acest lucru pentru că așa înțelesesem eu, pentru că cu această regulă, de fapt, nu vroiam să se creeze așa un fel de cerc în care o petiție să se închidă, să se deschidă și tot așa. De aceea apelez la președinția Comisiei să reluăm în discuție această discuție și, sigur, ține de dreptul uh, minorităților să redeschidă o petiție când uh, dorește, dar nu veșnic. Bine, pues, sigur, suntem absolut de acord, iar acum sper că nimeni nu mai are nimic de spus și putem să suspendăm reuniunea. So Mark, what about this